Poate nu e cea mai bună cale de a participa la dezbateri, dar e cu siguranță cea mai practică. Conferința președinților uh, a discutat asupra nominalizărilor de membri în delegații. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este astăzi la ora 10 și voturile vor avea loc astăzi, în timpul sesiunii de vot. După ora 12. Primul punct pe ordinea de zi astăzi, declarațiile Consiliului